refondarea unei Europe bazate pe valori ancorate în uh, instituții democratice eficace și care promovează o economie prosperă într-o societate echitabilă și bazată pe coeziune. De la bun început, aș vrea să vă spun că nu există o procedură catch eye în cazul dezbaterilor tematice în temeiul articolului 153A și nu există nici cartonașe albastre. Începem. Prima oratoare în numele liberalilor este doamna Infeld, 4 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Uh, un vânt al schimbării bate prin Uniunea Europeană. 2016 și 2017 vor intra în istorie ca fiind ani în care ne-am confruntat cu uh, probleme uh, profunde, dar uh, am și reușit să ne reformăm. Iată, vedem că primăvara europeană începe să apară. Încă nu-i vară, dar există optimism uh, și o serie de așteptări. Cine nu a fost încântat în momentul în care prezidentul Macron s-a întâlnit cu președinții Putin sau uh, uh Trump? Uh, și a fost reprezentantul unei Europe ambițioase. Cine n-a fost mândru în momentul în care Europa a semnat acordul de la Paris într-un moment atât de important. Valorile sunt cheia reînființării Uniunii Europene. Campaniile electorale din ultimii ani s-au uh, bazat nu doar pe locuri de muncă și, sau asigurări sociale, ci și pe valoare, pe valori, cultură și identitate. Ordinea mondială se schimbă în, cu o viteză enormă și oamenii încep să-și facă temeri legate, să aibă temeri legate de pierderea identității și a comunității. Partidele naționaliste au semănat uh, ura sau uh, temerea și au promis uh, întoarcerea într-un trecut glorios. Noi nu suntem de acord cu asta, dar trebuie să înțelegem că Răspunsurile noastre la aceste probleme noi ale societății nu au fost adecvate. Uniunea Europeană este o uniune în adevăratul sens al cuvântului, dar mulți politicieni nu reușesc să, să transmită acest uh, mesaj alegătorilor lor. Pe, uh, politicienii accentuează mai degrabă latura economică sau beneficiile. Dacă oamenii își uh, fac griji în legătură cu identitatea lor, abolirea taxelor de roaming nu-i ajută. Uh, renunțarea la uh, birocrație nu le va diminua temerile. Dacă oamenii își fac griji în legătură cu pierderea valorilor noștri, noastre, acordurile comerciale nu vor ajuta să aibă mai multă încredere în Uniunea Europeană. Nu ar trebui să lăsăm temele acestea la latitudinea naționaliștilor. În momentele acestea atât de turbulente, nu e ușor să ne apropie, apărăm valorile comune. Dar Discuțiile acestea trebuie să fie purtate, mai ales în momentele în care uh, uh, problemele par să ne sugrume. Uniunea Europeană are o autoritate mondială. Putem să fim mândri de valorile noastre care i-au inspirat pe mulți din întreaga lume și mulți oameni visează să trăiască într-o lume la fel de stabilă și democratică precum este cea europeană. At- atât de mare este dorința uh, terților uh, Uh, în, da, ni se alătura, încât există grupuri uh, care ne urăsc tocmai din aceea. Homofobia, xenofobia uh, încep să facă ravagii în, în întreaga lume, dar și în Europa. Cei care sunt xenofobi devin teroriști care țin cu dinții de un singur adevăr, adevărul lor. Dar în cele mai recente alegeri au dovedit faptul că nu, europenii nu-și doresc să fie reduși la o uh, caricatură unidimensională. Dacă vrem să fim puternici, trebuie să îmbrățișăm diversitatea, egalitatea, pluralismul și extinderea europeană. În acest context, cred că tweet-ul lui Manfred Weber de săptămâna trecută a fost oarecum uh, greșit. El scria că identitatea europeană este în primul și în primul rând creștină. Toți cei care neagă lucrul acesta neagă realitate. Dar, stimate coleg Weber, realitatea este că adevăratul uh, suflet al Europei uh, rezidă tocmai în diversitatea sa și în libertatea de a alege cine ești și în ce crezi. Democrația Principiul statului de drept uh, nu sunt doar idealuri, sunt esențiale pentru funcționarea Uniunii Europene în toate domeniile. Justiția socială este o condiție sine qua non pentru dezvoltare, investiții. Respecția, respectul drepturilor fundamentale este esențial pentru cooperarea polițienească și pentru politica migratorie. Și principiul statului de drept uh, este esențial pentru economie. Valorile sunt cheia pentru o Uniune Europeană puternică și tocmai de aceea al depune valorile mai, mai presus de toate. Mulțumesc! Mulțumesc. În numele Consiliului urmează doamna ministru Dali. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vreau să vă mulțumesc pentru că mi oferiți uh, ocazia de a interveni acum uh, pe această uh, temă de actualitate și care vine la un moment oportun. Este un moment în care trebuie cu toții să reflectăm la viitorul Uniunii Europene. Mă bucur să mă aflu astăzi aici pentru a vă asculta opiniile. Titlul acestei dezbateri uh, zugrăvește imaginea unei Uniuni Europene uh, care ne place tuturor, uh, o Uniune, Europene, o Uniune Europeană în care valorile sunt centrale, o Europa cu instituții democratice eficiente în care ne putem urmări obiectivul real uh, de a îmbunătăți viața și prosperitatea cetățenilor, nu doar pentru câțiva norocoși, ci pentru întreaga societate. Această descriere nu este chiar atât de îndepărtată de realitatea de azi a Uniunii Europene și cu siguranță este în conformitate cu viziunile europene. Până acum câteva luni eforturile europene au fost totuși discreditate sau ignorate în mare parte, fie pentru că Uniunea Europeană era percepută ca făcând prea puțin sau pentru că era percepută ca implicându-se prea mult. În ultimele luni se pare însă că percepția Uniunii Europene s-a schimbat. Nu mai este uh, considerată ca sursa nefericirilor noastre, ci ca o parte a soluției am văzut uh, câteva semne pozitive de creșterea susținerii și a încrederii în Uniunea Europeană. Acest lucru este probabil pentru că lumea din jurul nostru se schimbă și alternativele la UE își pierd uh, strălucirea încet, încet. Putem începe să ne dăm seama că retorica populistă simplifică prea mult chestiuni foarte complexe și au început să se vadă limitele acestei optici. Poate că recunoaștem că lucrând împreună la uh, provocări comune precum terorismul, uh, schimbările climatice sau uh, comerțul, este mai bine decât să facem să ducem această luptă singuri. Cu cât sunt mai mult atacate valorile noastre, cu atât dorința noastră de a le apăra și a le menține este mai înflăcărată. Acest lucru ne dă un impuls pentru a lucra cu mai mult zel către obiectivele noastre. Totuși, doar cu o viziune comună a viitorului Uniunii Europene putem uh, să uh, urmărim atingerea acestor țeluri. În uh, examinarea căii pe care trebuie să o urmăm, Uniunea Europeană nu trebuie să-și impună vederile în fața cetățenilor nu poate veni cu uh, planuri uh, revoluționare dacă nu are susținerea cetățenilor. De aceea cetățenii trebuie să fie implicați în dezbatere, ei trebuie să simtă că sunt ascultați și că opiniile lor contează. De aceea Consiliul salută um, procesul de elaborare a unei cărți albe al Comisiei, care reprezintă un efort remarcabil de a genera o dezbatere rapidă bazată pe reflexie. Mulțumesc Parlamentului European pentru eforturile sale constante de a asigura că sunt protejate și susținute opiniile cetățenilor. Înțeleg că alături de comisie veți uh, găzdui mai multe dezbateri în întreaga Europa privind viitorul Europei. La Consiliul European, uh, liderii europeni au început să reflecteze asupra viitorului Uniunii Europene după referendumul din Regatul Unit. La o reuniune formală din Bratislava în septembrie anul trecut, uh, liderii au stabilit o foaie de parcurs concretă cu măsuri um, pentru a um, adresa principalele uh, și cele mai presante preocupări ale cetățenilor, chestiuni legate de migrație, terorism și um, siguranță economică și socială. Acei, cea, cea de 60-a aniversare a datului de la Roma, care s-a sărbătorit în uh, martie acestui an, uh, ne-a oferit prilejul de a reflecta asupra viitorului nostru. Ne-am reluat angajamentul de a ne urmări obiectivele cele mai importante. De atunci, Consiliul European și-a stabilit prioritățile principale și dorește să se concentreze pe realizarea de rezultate tangibile și să-și îndeplinească promisiunile. În ceea ce privește procesul cărții albe, Consiliul ia notă de uh, documentele Comisiei și uh, asigură că ele oferă o contribuție valoroasă la discuție. Cartea albă privind globalizare oferă perspective pentru dezbaterea privind comerțul și globalizarea la următorul Consiliu European. Vreau să mă refer pe scurt la rezultatele concrete ale acestui proces. Reflectarea la viitorul uh, Europei este un proces îndelungat care necesită timp și construirea încrederii. Nu putem uh, să uh, facem cu superficialitate aceste lucruri pentru că riscăm să încercăm uh, să ajungem prea repede la rezultate și să încelăm așteptările cetățenilor. Consiliul European se va concentra în continuare pe atingerea rezultatelor concrete, demonstrând că valoarea adăugată a Uniunii Europene este una foarte practică. În acest spirit, uh, dezbaterile privind viitorul Europei vor oferi uh, Consiliului un impuls nou pentru a atinge rezultate în chestiuni concrete și nu doar teoretice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Și acum, domnul Timmermans, vicepreședintele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să profit de cele trei minute care mi-au fost alocate pentru a, mă a reflecta la ceea ce a spus doamna Invelt. Pentru că cred că domnia sa a vorbit despre valorile fundamentale într-un mod foarte precis și concret și uh, a respins soluțiile oferite de xenofobi, de naționaliști, uh, de populiști. Dar întrebarea rămâne, de ce atât de mulți europeni se simt în continuare atrași de aceste mișcări politice? Și eu cred că aceste mișcări politici au în continuare sprijin uh, puternic din partea publicului și vor avea în continuare asemenea sprijin dacă nu rezolvăm uh, problema de la rădăcină și cred că mulți dintre cetățenii noștri sunt îngrijorați. Îngrijorați pentru că simt că sunt pierduți. Este prima generație care crede că copiii săi va fi, vor fi într-o situație mai proastă decât ei se tem de amenințarea jihadistă, pentru că văd că există oameni care vor să ne atace, să ne distrugă identitatea. Sunt îngrijorați pentru că văd ce se întâmplă la nivel de securitate, la nivel global și nu reușesc să-și apere uh, stilul de viață și valorile. Deci, cred că Trebuie să facem ceva în legătură cu aceste frici, cu aceste temeri. Și punctul de plecare al Comisiei este că putem face ceva doar dacă uh, suntem uniți ca europeni, astfel încât să ne apărăm valorile și să susținem abordări europene pentru probleme europene și abordări europene pentru probleme globale și să le spunem clar cetățenilor noștri că putem face asta doar dacă suntem uniți. Este dificil uh, acest lucru într-un moment în care politi uh, politicile de identitare sunt la modă în Europa. Uh, când Uniunea Europeană este prezentată ca un adversar, ca cineva care e acolo doar ca să-ți ia ceva ce ai. Și când redefinim Uniunea Europeană doar în ceea ce privește piața internă sau moneda unică. Dar acestea sunt doar instrumente. Instrumente importante, adevărat, dar au sens doar dacă se bazează pe valorile noastre comune și nu vorbim suficient despre aceste valori. Cel mai interesant este că oamenii pe care i-a atacat pe bună dreptate doamna Indveld pentru lipsa de soluții și pentru moralitatea îndoielnică a propunerilor lor, uh, ei au totuși o abordare morală, pleacă de la valorile lor și noi ar trebui să facem același lucru, plecând de la valorile noastre. Valorile care au făcut ca Europa să fie minunată, democrația, statul de drept, respectarea pe deplin a drepturilor omului. Acesta este trepiedul pe care s-a construit cooperarea europeană și modernizarea uh, aceasta prin a patra revoluție industrială ar putea să arate că putem crea o societate în care diversitatea creează mai multe oportunități pentru oameni și recrează uh, Uh, economia într-o lumină nouă, pentru că asta este calea de urmat pentru Europa, dar asta se va întâmpla doar dacă o facem pe baza valorilor noastre. Asta este baza cărții albe pe care o scrie Comisia, asta este baza tuturor analizelor pe care le-am scris și pe care le-am prezentat ca punct de plecare pentru o dezbatere cu Parlamentul European, dar și cu statele membre, cu speranța că membrii Consiliului vor folosi această carte albă pentru a avea o dezbatere și la nivelul statelor membre în legătură cu viitorul Europei. Și o să închei spunând că am văzut un moment de trezire a unei noi generații în Europa. Am văzut asta în alegerile britanice, în alegerile franceze, uh, vedem marșurile femeilor din Statele Unite și din Europa. De ce? Pentru că înțelegem acum că, deși valorile noastre sunt clare, și eterne și nu pot fi puse sub semnul îndoielii, ele pot totuși să fie distruse. Și faptul că am descoperit acum că, deși valorile noastre sunt clare și sunt baza cooperării noastre, vedem în toată lumea că aceste valori nu sunt de neclintit că aceste valori trebuie să fie apărate în continuare și dacă vrei ca ele să supraviețuiască, trebuie să lupți pentru ele, trebuie să ridici vocea pentru ele. Tocmai asta am văzut în uh, cele mai recente alegeri. Nu mai e vorba de stânga sau dreapta, e vorba dacă alegi o societate deschisă în care toată lumea are loc și nimeni nu e lăsat în urmă sau cazi în capcana uh, de a crede că fratele tău este dușmanul tău. Europa ar trebui să fie pentru o societate deschisă în care toată lumea contează și nimeni nu este lăsat în urmă. Mulțumesc foarte mult! Eh, Mulțumim, domnule vicepreședinte. Trecem la oratori. Primul, eh, prima eh, va fi doamna Feragut pentru una, un minut și jumătate. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Cu, put, la 25 martie 57, acum 60 de ani, s-a pus bazele Uniunii Europene, s-a plantat sămânța printre de la Roma și s-au eliminat uh, violențele trecutului. Încă sunt valabile uh, cuvintele lui Schumann care spunea că Europa nu se va face dintr-o dată uh, ci uh, încet, încet, prin mici realizări care vor cultiva valoarea solidaritate. În acel uh, moment, uh, părinții fondatori nu știau decât care este obiectivul principal? Știau care vor fi cavalerii apocalipsei europene, apocalismul, genocidul, rasismul, xenofobia, războiul, totalitarismul. Aveau o oglindă retrovizoare care le arătau aceste lucruri și doar atât știau. Uh, Acum, iată că um, oamenii își pierd locurile de muncă, piața muncii uh, are imaginea șomajului care ne preocupă mult. Avem în față provocări precum imigrația, securitatea, energia, apărarea. Europa este una complexă și plină de contraste. Avem uh, provocarea pe care ne o presupune uh, bogăția diversității, dar și um, dezintegrarea socială. Provocarea cea adevărată este să rămânem uniți și ca valorile democrației, libertății și progresului să uh, fie uh, pline de conținut, de conținutul pe care l-au însuflat părinții fondatori ai Europei. Trebuie să vorbim, dar să și concretizăm cuvintele noastre. Mulțumesc! Mulțumim. Urmează doamna Tania Fayon, două minute. Mulțumesc. Discutăm astăzi despre refondarea Europei. Asta înseamnă că ne dăm seama că democrația, că egalitatea, respectul care stau la baza Uniunii Europene sunt în derivă. Domnule Timmermans, ați vorbit despre pericolul retoricii uh, extremiste, ați vorbit despre temerile cetățenilor europeni. Deci, iată, pietrele de temelie încep să dispară și asta e evident în momentul în care ne gândim la criza refugiaților. Responsabilitățile asumate de anumite state membre nu au fost onorate și nu pot decât să salut uh, Um, acțiunea Comisiei Europene uh, uh, care constă în a trage la răspundere acele state membre care nu dau dovadă de solidaritate. Ieri am discutat despre Serbia și Kosovo care așteaptă, sunt în antecamera Uniunii Europene. Suntem foarte critici uh, în momentul în care discutăm despre, genul, despre țări de genul acesta. Dacă aceste state nu vor întruni criteriile de la Maastricht, nu vor intra în Uniunea Europeană. Poate e drept. Uh, să nu intre. Dar până la urmă mă întreb dacă Uniunea Europeană are dreptul să tragă, să facă aceste, să ia aceste decizii. Ce se întâmplă cu cei din Uniunea Europeană care nu respectă la rândul lor uh, anumite criterii? de respectul, solidaritatea, libertatea, ordinea, echitatea sau disciplina sunt călcate în picioare în multe dintre statele Uniunii Europene. Uh, cu ceva timp în urmă, socialiștii și democrații au cerut constituirea unui tabel democratic uh, care să conțină o serie de indicatori democratici. Sunt de acord cu această propunere, dar uh, pe de altă parte știm care este situația lucrurile au fost măsurate, dar nimic nu se va schimba atâta timp cât cei care calcă pe alături nu vor fi pedepsiți. Avem mecanisme, dar nu le folosim. Mulțumim. Urmează domnul Zile, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dacă aș uh, citi titlul acestei dezbateri, uh, mi-a și rosit tot timpul. Și când cetățenii noștri văd asemenea titluri, nu cred că se vor apropia mai tare de Uniunea Europeană. Ceea ce vor să vadă oamenii din Polonia, Estonia, Cehia, vor să vadă o funcționare bună a Uniunii Europene, astfel încât valorile despre care tot vorbim aici să nu fie contrare înțelegerii lor a valorilor uh, care sunt în țările lor. De fiecare dată când ne întâlnim, vedem că există înțelegeri diferite și vorbim despre informații pe care oamenii nu le înțeleg și atunci asta nu este deloc de ajutor. De aceea ar trebui să ne gândim la modul în care vorbim despre aceste subiecte. Ar trebui să mergem mai în profunzime dacă vrem ca cetățenii să înțeleagă mai bine. Dacă vorbim despre coeziune socială, oamenii vor să fie competitivi și de aceea n-ar trebui să spunem că statele membre uh, au, uh, fac social dumping. Mulțumesc. Mulțumim. Urmează pentru un minut doamna Ruiz. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnule Timmermans. Eu sunt uh, oarecum optimistă, ca și doamna, Op- doamna Intveld, pentru că naționaliștii și populiștii nu sunt o noutate. Uh, deja și-au pierdut noutatea și începem să le vedem punctele slabe și um, punctele puternice ale construcției noastre de după um, al doilea război mondial într-o lume globalizată, tulburată, e atât ceață încât în anumite momente se pare că acest far european um, nu uh, dă suficientă lumină. A venit momentul să concretizăm aceste valori, de aceea trebuie uh, să fim uh, curajoși și integri pentru ca cetățenii să ne crede, creadă și să fim coerenți între ceea ce spunem și ceea ce facem. Altfel, nu vom putea să um, îi atragem către pasiunea europeană pe toți acei tineri care spun că vor un viitor, oportunități și pe care i-am înșelat în ultimii ani. Avem nevoie mai ales de tineri, avem nevoie de ei uh, să aibă locuri de muncă, să aibă oportunități și pasiune pentru Europa și, ca și noi toți, de integritate. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. The next speaker for one... Mulțumim. Urmează doamna Anderson. Brexitul a fost un semnal de alarmă. Uniunea Europeană trebuie să se reformeze dacă vrea să supraviețuiască. Democrația, drepturile omului și suveranitatea pro- progresivă trebuie să stea la baza Uniunii Europene. Se vorbește aici prea mult despre integrare suplimentare, despre austeritate, despre armata europeană. E o mare greșeală. Nu cred că avem nevoie de mai multă integrare. Nu avem nevoie de fonduri europene alocate cercetării militare. Oamenii au nevoie de mai multă participare, mai multă de- democrație. Uh, Uh, Irlanda de Nord a votat împotriva Brexitului, dar votul nostru a fost ignorat în ciuda acordului Good Friday, care ar trebui să fie în continuare protejat. Și în Fein consideră că Irlanda de Nord trebuie să fie parte a Uniunii Europene, dar o Uniune Europeană care să fie aceeași pentru toți, o Uniune Europeană în, în care niciun glas nu este ignorat Vă mulțumesc mult! Thank you very much. Mulțumim. Urmează pentru un minut domnul Finch. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Vorbiți despre refondarea Europei bazată pe valori uh, ancorate în uh, instituții democratice eficiente care să promoveze o societate corectă. Noi, în Regatul Unit, ne vom uh, continua călătoria spre independență prin care vom obține toate acestea. Viziunea UE este exact pe dos. Este o viziune bazată pe oportunism, pe corporatism și pe neocolonialism este ancorată în instituții care sunt profund antidemocratice și care nu au adus decât lipsă de speranță, sărăcie și diviziune în multe dintre statele membre. Vorbim despre o distrugere a economiilor din uh, uh, sudul Europei. Credeți că uh, problemele, cum ar fi 48% uh, șomaj în rândul tinerilor în Grecia, poate fi plătit cu bilete gratuite pe Eurostar? Mi se pare absolut o nebunie. Uh, Singura cale prin care națiunile UE pot uh, avea stabilitate, creștere și uh, corectitudine este să urmeze uh, calea Regatului Unit în afara Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum îi dau cuvântul doamnei Zilistra. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte! Valorile europene sunt uh, înțelese uh, diferit de statele membre și de cetățeni uh, și de Bruxelles. Bruxelles îi invadează și nu se poate pune siguranța înaintea migrației. Ni se spune totuși că trebuie să ne luptăm cu populismul. Bruxelles cred că vede cu ochi mai bun Turcia decât Regatul Unit. Nu putem să continuăm așa. Cred că avem nevoie de o bază nouă pentru cooperarea europeană și această cooperare poate avea succes doar dacă statele națiuni pot să eh, își preia rolul de conducere. Un avantaj ar fi că am scăpat de Parlament și că astfel am eh, avea jumătate de mine eh, pentru a reconstrui un palat în Bruxelles. Urmează pentru un minut domnul Sinadinos. Mulțumesc, domnule președinte. Este esențial să organizăm o conferință pe tema refondării Europei. Trebuie să redefini, redefinim prioritățile statelor membre. Până atunci, decizia sau unanimitatea la nivelul Consiliului ar trebui să se transforme în majoritate calificată. În plus, la nivelul Comisiei, uh, nu putem să uităm uh, problemele care decurg din comitologie. Avem nevoie de o soluție viabilă pentru Uniunea Europeană o soluție care să nu încerce pur și simplu să salveze modelul actual. Avem nevoie de soluții cu un caracter a, a, european transfrontaliera. Trebuie să ne concentrăm pe temele de asemenea transfrontaliere. Mulțumim. Urmează domnul Coelio. Un minut și jumătate. Muito Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Putin foarte Putin revine la războiul rece, ne otrăvește opinia publică și militarizează frontierele. Trump face dintr-o relație care ar trebui să fie indestructibilă un lucru imprevizibil. Și de aceea vedem că populiștii au câștigat susținere. Dar au fost învinși în Austria, au fost învinși în Franța, în țările de jos și în uh, ultimele alegeri britanice. Și de ce? Pentru că, așa cum spunea Robert Schuman, Părintele nostru fondator, Europa este făcută din realizări concrete și Europa noastră este mai mult decât o construcție economică, este un proiect de cetățenie. Europa este programul Erasmus, care sărbătorește 30 de ani, o generație întreagă care a consolidat ideea unei cetățenii împărtășite. Europa este acordul de la Paris, este dovada angajamentului Uniunii față de viitorul întregii omeniri. Europa este Schengen, libertatea de circulație, care transformă un mozaic de țări într-un ocean de oportunități pentru 500 de milioane de oameni. Europa este Orizont 2020, care susține uh, cercetarea și dezvoltarea și uh, care ajută la salvarea de vieți prin uh, inovație. Asta e Europa în care cred, Europa persoanelor, a cetățenilor. Pentru a o apăra nu avem nevoie de o refondare, ci de o afirmare. Uh, Europa nu este o alegere sau o alternativă, este circumstanța noastră, circumstanța angajamentului uh, nostru față de drepturile fundamentale, pace și uh, prosperitate. Un angajament pe care trebuie să-l dezbatem și pe care trebuie să-l afirmăm și să-l apărăm, mai ales. Mulțumim. Urmează pentru un minut domnul Niedermüller európa ma tanácstalannak látszik számos korábbról nem ismert kihvást. Európa se confruntă în momentul de față cu o serie de noi provocări, cu o serie de noi conflicte. Și acum cred că am ajuns la un, într-un moment de turnură. A trecut perioada în care statele naționale erau, primau, uh, a trecut vremea în care sectorul industrial putea să genereze prosperitate pentru toți, globalizarea, uh, diversitatea, acestea sunt uh, accentele noii lumi la care trebuie să ne adaptăm. Trebuie să refondăm Europa. Europa trebuie să se bazeze pe uh, securitate, pe progres. Trebuie să facem o Europa să creăm o Europa în care ura, dis, uh, discriminarea, stigmatizarea nu mai își găsesc locul. Vrem o Europa în care toată lumea să se simtă acasă și în care toată lumea să se bucure de șanse. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Nieder Müller. Urmează domnul Cernețchi, un minut. drugi. Domnule președinte, suntem politicieni și trebuie să vorbim uh, cinstit. Care au fost bazele succesului uh, Comunității Europene a Carbonului și Oțelului? Cele șase, apoi nouă, apoi 12, 15 state au lucrat uh, pe baza unui consens și au convenit asupra unor valori minime au lucrat împreună în spiritul solidarității, însă nimeni nu impunea nimic nimănui. Franța versus cinci alte țări, uh, acesta a fost argumentul de la începutul Uniunii Europene. Atunci s-a decis că pentru cooperare este mai bine ca nicio țară să nu se simtă insultată. Cred că baza succesului european este să lucrăm în solidaritate, să ajungem la consens și să nu uh, votăm împotriva altor state. Nu avem uh, cartonașe albastre conform uh, articolului 153A din regulamentul de procedură. Urmează pentru un minut și jumătate doamna Wikström. Senaste EU-barometern Mulțumesc. Cel mai recent eurobarometru arată că există un sprijin puternic uh, pentru cooperarea europeană în rândul cetățenilor europeni și mă bucur că din ce în ce mai mulți oameni vorbesc frumos despre UE și vor să vadă o cooperare mai strânsă. Există cetățeni care cred în viitor și inspirația lor ar trebui să ne conducă și pe noi în munca noastră de politicieni. mai ales după ce am văzut aceste rezultate bune la alegeri. Să nu uităm de Macron în Franța. Vedem uh, o politică de centru care devine din ce în ce mai puternică în Europa astfel încât să putem să ne dezvoltăm în Uniunea Europeană și să putem face pasul următor să nu mai stăm cu mâinile în sân, pentru că trebuie să găsim soluții ajustate la viitor pentru problemele transfrontaliere și vedem acest lucru de la zonă la zonă, de la sector la sector. Trebuie să ne asumăm o responsabilitate comună pentru migrație, pentru climat și pentru lupta împotriva terorismului. Trebuie să, ne, să asigurăm viitorul cetățenilor noștri și nu putem face asta decât împreună. And we will now hear for one minute as well. Și acum un minut, domnul Crisogonos η ιδρυτική συνθήκη προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Tratatele care stau la baza Uniunii Europene prevăd libertatea, democrația, respectul drepturilor omului, principiul statului de drept ca fiind uh, baza Uniunii Europene. Dar în același timp, Uniunea Europeană trebuie să asigure prosperitatea națiunilor europene. Însă asta nu se mai întâmplă în Polonia și în Ungaria. Politica de austeritate este vinovată de, sau se face vinovată de încălcarea unor drepturi fundamentale, precum dreptul uh, la îngrijiri de sănătate, precum dreptul de a ți întemeia o familie, etc., etc. Dacă ne dorim o perspectivă pe termen lung pentru Uniunea Europeană, trebuie să dovedim în practică că ținem cont de principiile și valorile uh, Uniunii și trebuie să facem asta acum, până nu-i prea târziu. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează domnul Lundgren, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Europa bazată pe valori este tema dezbaterii de azi răspundere pentru uh, cu banii contribuabilor ar trebui să fie una dintre pietrele de temelie ale acestei teme. Trebuie să renovăm și să reconstruim în uh, Bruxelles. Sediul Parlamentului a fost uh, terminat în 93 și ne-a costat 20 de milioane de, de coroane suedeze. Și acum S-au mai făcut între timp renovări, terminate în 2014. Important așadar să ne uităm uh, la ce planuri avem uh, pe viitor, dacă dorim să facem ca Parlamentul European să semene mai mult cu Congresul American. Nu știu dacă acesta este o viziune potrivită pentru sistemul european. 4,5 uh, mil miliarde de coroane suedeze trebuie să fie investite în uh, această renovare. Mă panichează acest cost. Decizia poate sfârși prin a fi de trei ori mai uh, scumpă. Cetățenii europeni vor să folosească banii pentru asta, pentru a construi clădiri în Bruxelles, cred că e ultimul lucru pe care vor să cheltuiască banii. Cred că trebuie să ne trezim la realitate în privința cheltuirii banilor contribuabililor, să nu îi mai aruncăm pe viziuni uh, nebunești. O clădire de doar 25 de ani nu ar trebui să trebuiască să fie dărâmată. Dărâmarea și reconstruirea ei este o nebunie totală și nu va fi niciodată un lucru bine primit de cetățenii europeni. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Lundgren. Urmează domnul Mayer, un minut. Ja, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Valorile europene, oare ce înseamnă asta? Care sunt acestea? Cine anume definește valorile europene? Credeți că noi putem defini asta? Eu cred că cetățenii pot să vină cu o definiție. Ei sunt singurii care pot să o facă. Și diferențele sunt mari în întreaga Europa din punctul ăsta de vedere. Există o diversitate, o diversitate pe care trebuie să o îmbrățișăm, nu să ne temem de ea. Uh, instituții democratice, eficiente, da, sunt întru totul de acord. Dar asemenea instituții au nevoie și de o opoziție eficientă. Dacă o ascultăm pe doamna Invelt, ne dăm seama că domnia sa se teme mai degrabă decât, de opoziție decât să o îmbrățișează, să o îmbrățișeze. Ne, uh, dumneavoastră, pur și simplu, povestiți aceleași lucruri uh, și vă, uh, vă aplaudați unul, unii pe ceilalți. Nu așa merge treaba, stimați colegi. Mulțumim. Urmează domnul Balcio. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Invelt a vorbit despre partide naționaliste și ne-a explicat că pentru domnia sa există un singur adevăr. Dar oare nu dumneavoastră sunteți cei care vorbiți întotdeauna despre uh, unul și același adevăr și anume integrarea aprofundată și toți cei dintre noi care avem uh, opinii diferite suntem catalogați uh, automat drept anti europeni. Noi vorbim despre valori aici. Domnul Weber uh, a vorbit despre rădăcinile creștine, dar acum auzim că e nevoie și de o diversitate. Adeseori sunt citați uh, părinții fondatori și iată, asta fac și eu. Schumann spunea că Europa nu poate fi integrată pe baza unei singuri structuri singure structuri. Și mai spunea uh, Schumann că Europa va fi creștină sau nu va fi deloc. Asta a spus un păr- părinte fondator al Uniunii Europene, dar noastră nu vreți citatele acestea. Mulțumesc. Mulțumim. Urmează pentru un minut și jumătate domnul Șogor. Nu mă număr printre cei care cred că trebuie să reconstruiască Uniunea Europeană de la zero. Nu avem nevoie de o revoluție. Mulți din, multe dintre relele atribuite UE nu sunt vina ei sau sunt uh, prezentate prost, cum ar fi cazul uh, deficitului democratic. Uh, procesul legislativ european este mult mai transparent și mai inclusiv decât cel din țara mea. Acestea fiind spuse, poate să fie și mai eficient și mai capabil să se ridice la înălțimea așteptărilor cetățenilor. Uh, tratatele actuale oferă multe răspunsuri la aceste probleme, dar aceste răspunsuri sunt ignorate adesea. Având în vedere lungimea titlului, nimeni nu poate spune că dezbaterea noastră nu e ambițioasă. Dați-mi voie să insist asupra valorilor care sunt uh, înscrise în uh, articolul 2 din tratat. Știm cu toții că Uniunea Europeană trebuie să fie fondată, printre altele, pe valoarea egalității, nediscriminării și respectului față de diversitate. Totuși, încă mai avem multe de făcut pentru a asigura uh, protecția eficientă a acestor valori. În ceea ce privește minoritățile lingvistice, UN a reușit să împiedice discriminarea care are un impact negativ asupra culturilor și limbilor uh, persoanelor care aparțin de minorități etnice. Mai bine de 60 de milioane de cetățeni așteaptă recunoașterea existenței lor de către, Uniuni, de către instituțiile europene. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Șogor! Minute, Urmează acum, pentru un minut, domnul Leinen. Uniunea Europeană este mai mult decât o piață mare și uh, este o uniune politică și la baza acestei uniuni stau valorile și principiile istorice. E momentul ca Uniunea Europeană să devină mai vizibilă și tocmai de aceea, domnule vicepreședinte, trebuie să luptăm pentru aceste valori. Uh, Trebuie să intervenim în momentul în care democrația, solidaritatea sunt periclitate. Vă sprijinim în momentul în care inițiați proceduri de infringement împotriva anumitor stato- state membre și uh, cetățenii europeni sunt de acord la rândul lor cu așa ceva. Uh, adeseori se spune că Uniunea Europeană este este ca un câine bătrân care nu mai poate mușca. Da, într-adevăr, există domenii, precum domeniul fiscal uh, și altele, în care ar trebui să dăm dovadă de mai multă claritate și mai multă ho- hotărâre și sper că o vom face și sper că pe program, pentru anul viitor vom fi într-adevăr mai puternici. Doamna Trebesius, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Refondarea unei Europe bazate pe valori ancorate în instituții democratice eficiente și care promovează o economie prosperă într-o societate echitabilă și bazată pe coeziune. Mă gândesc uh, pur și simplu la elfi care dansează în momentul în care uh, citesc această, acest titlu. În momentul, sau dacă vorbim acum despre refondarea unei Europe, uh, o facem pentru că ne dăm seama că totul sau proiectul a eșuat. Am eșuat în ceea ce privește moneda unică, în ceea ce privește migrația și în alte domenii. Uh, veșnic este încălcată uh, legislația europeană. Nu e o excepție, ci e o regulă. În loc de, în loc să dăm înapoi, uh, iată, există voci care cer în continuare mai multe autorități, mai multă bi- uh, birocrație, mai multă coeziune, mai multă extindere, mai puțină responsabilitate. Uh, Uh, mai puțină tradiție, mai puțină diversitate, mai puțină creativitate. Chiar este acesta drumul pe care dorim să-l urmăm? Mulțumesc! Mulțumim, doamna Trebesius. Urmează doamna Albiol Guzman. Un minut. Gracias. Mulțumesc. Această Uniune Europeană este bazată pe principii neoliberale, controlul deficitului, liberalizarea serviciilor, cu o bancă europeană perversă, cu instituții antidemocratice și mai ales a fost construită cu un obiectiv clar, piața unică. Acest lucru nu se schimbă cu patru reforme, cu ceva um, machiaj și o carte albă ci cu aceleași mecanisme care, care au dus la Brexit, la uh, creșterea extremei drepte și uh, care au dus la creșterea uh, inegalităților. ce TTI pe euro, um, tratatul de la Maastricht, măsurile împotriva migranților um, nu reflectă dorințele majorității. Asta nu înseamnă că vrem să um, rupem legătura cu Europa. Dumneavoastră doriți libertatea multinațională. Noi, femeile, vrem o Europa pentru uh, clasele populare și vrem să o construim cu muncitorii din Germania, Franța, Grecia, Portugalia, împreună. Uh, Mulțumim. Urmează doamna von Storch. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea de astăzi este intitulată Refondarea unei Europe bazate pe valori ancorată în instituții democratice, eficiente, etc., etc. Dacă refondăm ceva, înseamnă că ceva s-a spart. Uh, da, e bine că ne-am dat seama. Domnul Timmermans vorbea despre valorile demo- uh, Europei, democrația și principiul statului de drept. Nimeni nu se opune acestor valori. Dar problema este, și acum râdeți, da, bineînțeles că râdeți, uh, problema este că aceea că uh, cei dintre dumneavoastră care luptați pentru aceste, la nivel declarativ, pentru aceste valori, în același timp sub, subminați uh, suveranitatea. Să nu uităm că democrația trebuie să se bazeze, să fie potențată de valori. Îmi amintesc că în toate tratatele europene am, nu am trecut nicio mențiune legată de tradiția creștină a Europei. Acestea sunt valorile pe care trebuie să le punem în prim, bla, prim, plan, prim, plan, prim plan, îmi cer scuze. Democrația și principiul statului de drept sunt uh, da, niște principii, dar fără valori ele nu funcționează și valorile sunt cele creștine. Urmează domnul Țani, un minut. Cred că il titolo... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că titlul ales pentru această dezbatere a fost ales în proporție de 100% să ne arate tocmai problemele pe care le traversăm uh, cu um, refondarea. E foarte clar că atunci când vrei refondare înseamnă că ceva este distrus. Și aici uh, Europa a fost distrusă, distrusă de către politicile impuse de Uniunea Europeană. Folosim uh, Europa, nu Uniunea Europeană. Trebuie să îi facem pe cetățeni să înțeleagă că sunt două concepte absolut diferite. Europa e una, Uniunea Europeană e alta. Să încetăm acceptăm această retorică uh, ca și cum nu ar exista alternativă și oamenii vor să ne facă să credem că singurul viitor posibil pentru Europa este Uniunea Europeană. Și sunt trei puncte importante listate acolo unde am greșit. Valorile pentru că tratatele sunt bazate pe valori greșite, garantarea instituțiilor democratice și acum majoritatea instituțiilor UE nu sunt deloc democratice, BCE fiind unul dintre exemple și uh, vorbim despre o economie prosperă, când e foarte clar că aici Uniunea Europeană a greșit. Uh, Uh, singurul mod de a refonda, de a reconstrui Europa este să renunțăm la aceste tratate care au eșuat și să reconstruim Europa pe baza cooperării egale între state suverane. Este singura cale de urmat, pentru că altfel uh, conflictele uriașe care există între modelele sociale pe care le avem în conformitate cu tratatele și social, modelul social uh, în conformitate cu Constituția Uh, acest lucru va duce la un, uh, o schismă ireparabilă. Vorbim despre modele sociale pe care le avem, uh, spre exemplu, în conformitate cu modelul german, dar Constituția italiană este cu totul altceva, pentru că acolo se vorbește despre muncă și protecția muncii ca parte fundamentală a producției și asta nu se întâmplă în acest moment. Uh, în mod clar, dacă vrem să mergem mai departe, singurul model este să dezmembrăm practic această Uniune Europeană, pentru că este doar o combinație de imperialism german și disciplina piețelor și uh, împotriva țărilor. Yeah. Um

Mulțumim. Urmează domnul Vandala în un minut. Unitate, diversitate. Ce înseamnă toate acestea? Trebuie să îi respectăm pe ceilalți, nu trebuie să-i caricaturizăm, nu trebuie să ne limităm la stereotipuri, dar când îi ascult pe reprezentanții partidelor uh, tradiționale, îmi dau seama că tocmai asta fac. De fiecare dată când se spune că nu e bună Uniunea Europeană, că coeziunea poate merge prea departe, suntem uh, criticați și uh, ni se pune stigmatul anti europenii eu, euroscepticiștilor. Oare nu gândirea aceasta a dus la Brexit? Oare n-ar trebui să ne gândim ce anume putem face pentru ca Uniunea Europeană să fie mai bună, mai, mai tare pe viitor? Cred că opiniile tuturor trebuie să fie respectate. Mulțumesc! Mulțumim. Urmează pentru un minut uh, domnul Silva Pereira. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Deși am auzit uh, vești mai pozitive, mai bune în ultima vreme, n-ar trebui să ne culcăm pe lauri. Proiectul european se confruntă în continuare cu o criză serioasă, cu o lipsă de rezultate și cunoaștem cauzele acestei situații. Pe de o parte, deficiențele structurale care sunt prezente în construcția euro și, pe de altă parte, o politică de austeritate care a reprezentat uh, o reacție proastă la criză. Astea sunt cauzele profunde ale divergențelor care se agravează și care uh, subminează fundamentul Uniunii Europene. Dar criza este o criză în special de valori, uh, începând cu valoarea solidarității. Dacă această valoare a solidarității nu revine în inima proiectului european, atunci nu vom avea nicio soluție pentru nicio problemă. Cetățenii ne spun și am văzut asta la ultimele alegeri, că vor să dea o nouă șansă proiectului european. Această oportunitate, această nouă șansă nu poate fi uh, uh preluată decât cu o reacție solidară pentru a lupta în comun, împreună, împotriva tuturor uh, problemelor. Mulțumesc! Uh, Mulțumim! Urmează pentru un minut domnul Ujasdowski. Koledzy, w tej debacie wracamy Dragi colegi, în această dezbatere vorbeam despre fondatorii Uniunii Europene, despre bazele Uniunii Europene. E justificat acest lucru. Părinții fondatori înțelegeau că bunul comun și democrația sunt bazate pe cultura europeană. Eu înțeleg ce a spus uh, domnul Weber. Nu putem înțelege cultura europeană fără valorile creștine și nu putem uh, accepta ca religia care a dat putere culturii europene să fie cenzurată. E altă chestiune protecția integrității pieței. Protecționismul este inamicul integrității pieței guvernele care au închis și au închis piețele au făcut-o uh, cu prețul uh, economiei europene. Mulțumim. Urmează domnul Sani. Un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. O serie de puteri politice se distanțează de, de Europa, vor să reinterpreteze sau să uh, să distrugă Europa. Egalitatea începe să fie pusă așa, începe să fie pusă așa undeva în spate. Multe alegeri au fost organizate în ultima perioadă în Europa și de fiecare dată a trebuit să ne ținem pumnii strânși uh, pentru ca anti-europenii să nu câștige. Uh, iată, temerile noastre nu s-au adeverit, dar asta nu uh, e neapărat o regulă peste tot în Europa. Din păcate, iată, există din ce în ce mai mulți oameni care se despart de și se distanțează de Uniunea Europeană. Văd asta în Ungaria. Acolo îi avem pe oligarhii lui uh, Orban, avem influența rusă, uh, ne confruntăm cu o problemă de securitate. Asta e de la sine înțeles dacă colaborez cu Putin. Doar uh, alegătorii pot schimba lucrurile cu adevărat. Doamna Toia, un minut. Eu sunt convinsă că pe Mulțumesc. Sunt absolut convinsă că atunci când vorbim despre viitorul Europei trebuie să spunem clar care sunt uh, bazele fundamentale ale acestei construcții. Aceste fundații trebuie să fie unele solide, trebuie să ne respectăm rădăcinile, uh, pace, justiție, valori democratice și astea nu sunt inutile. Uh, avem nevoie de ele cu atât mai mult în Europa acum, având în vedere că am văzut regimuri autoritare în anumite state membre și există un conflict și în afara Uniunii Europene ceea ce reflectă și conflictele din interior. Și asta este cu atât mai necesar cu cât ne gândim că în ultimii ani am văzut o creștere a inegalității și probleme uh, pentru mulți cetățeni. Deci succesul integrării, ceea ce am făcut, trebuie să fie consolidat mai ales având în vedere criza cu care ne confruntăm în acest moment. Uh, Cartea albă, într-adevăr, vine cu anumite propuneri, dar uh, nu cred că putem alege neapărat un tip de Europa față de altul. Nu avem cinci alternative diferite, avem doar două. Fie câștigăm împreună, fie pierdem separat. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Latoia. Are cuvântul din nou Comisia. Domnul vicepreședinte, poftiți. Fără microfon, din păcate, intervenția comisarului. Câteva reflexii uh, pe baza celor auzite în dezbatere. Ca adolescent, am călătorit în Spania, care tocmai ieșise din dictatură. Și ca un tânăr din țările de jos, am fost șocat de sărăcia luce din mediul rural din Spania. Nu mă refer doar la sărăcia materială, ci și la Eh, cea morală. Eh, violența domestică era eh, la ordinea de zi. Copiii nu prea frecventau școlile, fetele nici măcar nu erau încurajate să meargă la școală. Păi uitați-vă la Spania azi. Uitați-vă la ce s-a realizat de atunci încoace. Nu zic că totul merge în contul Uniunii Europene. Spaniolii au făcut această mare schimbare posibilă. Dar Cred că nu ar fi ajuns unde sunt acum dacă nu ar fi aderat la familia Națiunilor Libere Europene. Ca soldat am fost uh, uh instruit să lupt blocul est, împotriva blocului estic. În 1989 s-a dărâmat acest bloc estic, care cu siguranță e cel mai important eveniment politic din viața mea. La vremea respectivă, Polonia era într-o uh, stare economică, situație economică mult sub cea a Ucrainei. Uh, și uh, și azi economia poloneză este de 5-6 ori mai mare decât cea a Ucrainei. Nu spun că asta este rezultatul acțiunii Uniunii Europene. Polonezii au făcut asta, dar cu siguranță că Uniunea Europeană a ajutat poporul polonez să-și atingă Uh, obiectivele. Și mă, vor, mă refer nu doar la economie, mă refer la uh, statul de drept, la independența curților, la uh, lupta împotriva corupției. Deci, dacă oamenii azi spun Uniunea Europeană nu este altceva decât o mare dezordine, un haos, înseamnă că au dormit ultimii 40 de ani. Haideți să nu pierdem din vedere realizările istorice. Asta ar fi primul punct pe care l-am de spus. Și dacă știi uh, Uh, cum am putea, putut ieși din alte crize și dacă ne uităm și la criza actuală, știm că avem multe de făcut, dar haideți să fim mai încrezători în forțele proprii. Haideți să vedem ce au reușit să depășească părinții și bunicii noștri. Am putea să facem mult mai mult decât uh, atât. Și atunci să nu ne subapreciem forțele. Valorile Uniunii Europene sunt uh, consacrate în articolul 2 al tratatului. Aceste valori au fost semnate și ratificate de către toate națiunile membre ale Uniunii Europene. Da, sunt, recunosc că diferențe culturale și tot felul de alte diferențe și deosebiri. Dar articolul 2 este obligatoriu pentru fiecare stat membru și pentru fiecare actor din statele membre. Și nu putem să scăpăm, să eludăm ă, aceste obligațiuni ă, doar interpretând ă, articolul 2 și adăugând niște diferențe culturale. Da? Deci dacă acum vedem că valorile fundamentale sunt în pericol, sunt atacate, trebuie să ne luptăm pentru ele mai mult decât oricând. Și vreau să mai spun încă un lucru în legătură cu uh, temeliile uh, creștine ale Europei. Și o să vă spun ca un creștin. Evident, uh, creștinismul a avut un rol enorm în dezvoltarea valorilor noastre. Dar m-aș simți foarte inconfortabil dacă un, un alt creștin decât mine ar spune eu sunt autorul acestor valori. N-am fi aici unde suntem acum fără iluminism, fără reforma bisericii. Inchiziția spaniolă nu a fost inventată de ateiști. Deci, haideți să ne asumăm împreună responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat, dar să și protejăm diversitatea și sursele din care au izvorât valorile noastre. Mulțumesc frumos! Äh, mulțumesc, domnule vicepreședinte. Și acum, în numele Consiliului, încă o dată, doamna ministru Dali. Domnule președinte, domnule comisar, stimați eurodeputați, vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile foarte interesante uh, de care am luat notă și puteți fi siguri că reflexia asupra viitorului Europei va continua să fie una din prioritățile noastre. Explorând căile pe care Uniunea Europeană le poate, poate păși în anii care vin, aș sublinia două lucruri. Pe de-o parte, UE nu poate să rezolve toate problemele ca prin magie, deci foarte repede. Și în al doilea rând, trebuie să punem în balanță idealurile cu niște constrângeri practice, care până la urmă ne limitează ambițiile, dar trebuie să fim realiști despre ceea ce putem și ceea ce nu putem să facem. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult. Cu această